Um, colleagues, given, given that, can everybody take their... Stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile ca să începem ședința, pentru că avem foarte multe de făcut. Tocmai mi s-a spus că președintele nostru, domnul Lopez, va întârzia puțin. Vă propun să începem cu toate acestea. Mm, nu pot să spun că sunt 100% pregătită pentru această ședință, dar o să mă străduiesc. Avem destul de multe voturi și o să încerc să trecem cât mai repede prin voturi. În primul rând vreau să vă atrag atenția asupra următoarelor două evenimente legate de politicile Uniunii Europene cu privire la evenimentele recente din Tunisia, Egipt, Libia și alte țări. Acestea vor fi discutate diseară la Comisia AFET de la 18.30 până la 20, în camera, cu ușile închise, în prezența domnului comisar Fiule și a domnului ambasador Vimo. Nu se spune aici al cui ambasador este domnul Vimo. Și mâine dimineață la Comisia Libe în prezența președinției Comisiei a doamnei comisar Malmström și a directorului Frontex, domnul Leitner. Dacă nu sunt observații cu privire la ordinea de zi, vă rog să o adoptăm. Trecem imediat la voturi. L-ați adus cartelele de vot, sper. Foarte bine. First vote is on the report of Mr. Van der Kamp Ehm, primul vot uh, pe raportul Fan de Camp, Piața uh, Unică pentru Europeni. Începem votul. Amenamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Uh, I think vice chairs have no voting rights here. you don't ah, have it. ah, okay, you, you, have, you have to join the plebs, I'm afraid. Um, amendment 2, those in favor? Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă de asemenea. Okay, we check the second part. Verificăm partea a doua, spune doamna președinte, am deschis votul. Everybody voted. Ați votat? Am închis votul. Este un vot uh, în plus de la liberali, dar așa ceva nu se poate spune, doamna președintă. Scădem un vot de la ALDE. So it is correct. Era totuși corect. So that is adopted. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Mă scuzați, spune doamna președinte. Partea a treia. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge, cred. Verificăm. Am deschis votul. Everybody voted. Ați votat? Se adoptă și această parte. Și ajungem acum la amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge, dar ar fi mai bine să verificăm la amendamentul 7. Am deschis votul. Am votat toată lumea. Am închis votul. Se respinge într-adevăr. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm. Cred că se respinge, dar verificăm amendamentul 10. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Într-adevăr s-a respins. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. Amendamentul 12. Am deschis votul. Am votat toată lumea, am închis votul. Se respinge într-adevăr, dar votul a fost foarte strâns. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 13. Am deschis votul. Am votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Verificăm. 14. Da, verificăm. Am deschis votul. Ați votat? Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 se respinge, cred, dar verificăm la 29. A votat toată lumea. Simon a votat și el, da? Bine, atunci închidem votul. Se respinge. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 27. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. 28. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 30. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 31. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 32. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă și acesta. Vot final. Acum. Doriți vot electronic? Da, votăm electronic, vot final. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă cu majoritate confortabilă. Mai departe, dacă îmi dați și mie o listă de vot, spune doamna președinte. Next vote uh, will be on the uh, sorry migration next vote is on uh, uh, migration chair? flows arising from instability chair? Mr. Sargentini you have a point of order thank you întrerupere din sală aș vrea să știu care este rezultatul votului pentru că nu a apărut pe ecran nu a apărut pe ecran întreabă doamna președinte 30 pentru 5 împotrivă nicio abținere îmi pare rău Credeam că ce apare pe ecranul meu apare și pe ecranul mare, dar se pare că eu am acces la informații, la alte informații, cum ar fi voturile dumneavoastră. Mai departe, fluxuri migratorii cauzate de instabilitate, domeniul de aplicare și rolul politicii externe a Uniunii Europene. Mrs. Holmeyer wants a split vote on. Doamna Holmeyer dorește un vot pe părți. Doamna Holmeyer, Doriți să anunțați această intenție acum, înainte de vot? Vă rog. Aș vrea un vot pe părți la compromisul 4, prima parte, până la displacement. Și apoi dorim să fie o a doua parte de la asks the commission până la longer term solutions can be found. Calitatea sunetului, spune doamna președinte, este foarte proastă în această sală. Rugăm tehnicienii să se ocupe de această problemă, e un ecou îngrozitor. Domnul Papa Nicolau își poate retrage amendamentul când ajungem acolo. Începem votul cu compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și ajungem astfel la amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă, dar aș prefera să verificăm. Am deschis votul. Amendamentul 25. A votat toată lumea. Chiar și cei care s-au răzgândit? Bun, atunci închidem votul. Se respinge. Amendamentul 27 acum, a doamnei Holmeier. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vreau să verificăm. Se pare că voturile sunt împărțite. Vot electronic, partea a doua la compromisul 4. Ați votat. Închidem votul. Se adoptă 19 la 17. Acum se pare că apar rezultatele pe ecran. Sunt 9 voturi de la Alden loc de 8 four, These are the names. five, six, seven, eight. I don't see a ninth liberal. La mine apar opt, spune doamna președinte. I don't see Mr. Ilchev. Oh, there he is. Ah. Okay, so one, one liberal should not vote. Maybe, you. Maybe me. That, that would actually, you know... Trebuie ca un liberal să se abțină uh, o să mă abțin eu, pentru că atunci mă pot concentra mai bine la prezidat. A venit domnul președinte. Intervenție din sală. ALDE are dreptul la 8 voturi și suntem 8 în sală. Ba nu, suntem 9, spune doamna Intveld. Domnul Donskis este acolo, pe care celălalt nu l-am văzut. Data viitoare o să îmbrăcăm tricouri alde la vot. Domnul președinte a sosit și îl rog să preia prezidiul. Tocmai am votat compromisul 4. Domnul Buzutil dorește să intervină. Aș vrea să votăm încă o dată pentru că ALDE pentru că a fost un vot în plus de la ALDE. Nu, spune doamna președinte, pentru că un vot n-ar fi făcut nicio diferență la rezultatul final s-ar putea să nu spune, să nu fie așa, spune domnul Busutil Poate că votul nu a fost valabil, poate ar fi bine să votăm încă o dată. A fost un vot nevalid. În mod normal, compromisul ar trebui să rămână adoptat, dar fie voia dumneavoastră. Votăm încă o dată, a doua jumătate a compromisului 4, vot electronic, am deschis votul, eu nu voi vota. Second half of compromise 4. A doua jumătate a compromisului 4. A votat toată lumea? Închidem votul. Acum poate că este un socialist în plus la vot. Interesantă evoluție. Be careful what you wish for, eh? <laughs> Under that Trebuie să ai grijă ce-ți dorești. Da. Mulțumesc. Acum îi predau prezidiul domnului Lopez. Good afternoon. Thank you, Sophie, for the help. Bună ziua. Mulțumesc, Sofie, pentru ajutor. Tocmai am sosit de la aeroport. Vă cer scuze pentru întârziere și preiau prezidiu. We shall continue with amendment. Vom continua cu amendamentul 34. Cine este pentru? 34, spune președintele. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă, dar mai bine să verificăm. Vot electronic, am deschis votul. The vote is closed. Am închis votul. 20 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 35. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Am deschis votul. Now the vote is closed. Am închis votul. 21 pro, 17 contra, se adoptă. 42 cu amendament oral din partea raportorului. Nu, mă scuzați, 40, da, aveți dreptate. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum 42 cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5. Pentru. A, acesta are trei părți. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Să verificăm? Da. Verificăm prima parte. Am deschis votul. Și acum am închis votul. Într-adevăr, se adoptă. 22 pentru, 16 împotrivă. Partea a doua acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și partea a treia. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ei bine, avem acum 46 da, doamna Holmaier, aveți cuvântul. Ne retragem amendamentul, având în vedere că s-a adoptat compromisul 5. Ok. Herr Vorsitzender, wir glauben, dass 46 vom Kompromiss. Domnule președinte, credem că 46 este inclus în compromisul 5 și s-a rezolvat astfel problema. Cred că putem trece direct la 47. Bun, deci s-a retras. 46, trecem la 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 49. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum trecem la considerente. Amendamentul 1. Cine este pentru? împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? împotriva, Abțineri se adoptă. 3. Pentru. împotriva, Abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? împotriva, Abțineri se respinge. 5. Cine este pentru? împotriva abțineri, cred că se respinge. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Acum, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2.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 17. Șaptesprezece rămâne. Comandamentul oral din partea raportorului. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Trecem acum la 18. Vreți să verificăm? Verificăm la 17. Am deschis votul. Verificăm la 17. Am închis votul acum. 21 pentru, 16 împotrivă, se adoptă. Îmi pare rău, spune domnul președinte. 18. Cine este pentru? Împotrivă, obține, se respinge. Credeam uh, spune domnul Buzutil că sunt două părți la amendamentul 18. Era un amendament oral împărțit în două, nu? Da, înțeleg că la 17 ideea era să votăm amendamentul așa cum este el cu amendament oral din partea raportorului. De aceea a fost un vot unic. Mă înșel? Nu spune domnul Buzătil. Doream să votăm pentru, dar împotriva amendamentului oral. Deci dacă votăm încă o dată, da, vă rugăm să supunem la vot amendamentul oral, pentru că noi nu eram, n-am fost de acord cu introducerea acestui amendament oral. Da, dar amendamentul oral a fost adoptat. Înțeleg eu că acest amendament a fost adoptat împreună cu amendamentul oral. Yeah, but you did not object to the oral amendment. N-ați obiectat împotriva amendamentului oral, nu? Domnul Buzutil, domnule președinte, când ați inițiat votul, credeam că era vorba de prima parte, pentru că asta apare pe lista noastră de vot. Pe lista de vot apare și una, un al doilea vot pentru acest amendament, care se referă strict la amendamentul oral. Domnule președinte, n-am nimic împotrivă să facem așa cum spuneți dumneavoastră, dar ideea este că am anunțat că votăm amendamentul 17 cu amendamentul oral din partea raportorului și nu a obiectat nimeni la acest anunț al meu. Nu s-a opus nimeni. Da. Vă rog. Domnule președinte, pe lista de vot apar două voturi la amendamentul 17. Primul fără amendamentul oral și al doilea cu amendamentul oral am votat primul, la prima parte, adică vot pentru amendament fără amendamentul ăla. Vă rog să vă uitați la lista de vot, vedeți că sunt două voturi aici. Doamna Chele, nu știu ce se întâmplă cu lista dumneavoastră de vot, dar pe lista mea de vot apare foarte clar, este foarte clar că nu sunt două părți separate, ci un singur vot cu tot cu amendamentul oral. Și sunt uh, două recomandări diferite, plus sau minus în funcție de includerea sau nu a amendamentului oral. Însă pe lista de vot este foarte clar, e un singur vot incluzând amendamentul oral. Domnule președinte, în acest caz mă opun amendamentului oral și vă rog să nu votăm acest uh, amendamentul cu amendament oral trebuie să respectați intențiile noastre de vot. Și în cazul acesta, intenția noastră de vot era să votăm amendamentul în forma sa actuală, adică fără amendament oral. Herr Vorsitzender, es muss doch möglich sein, eine Abstimmung, bei der es strittig ist, wie abgestimmt. Nu este posibil să repetăm un vot în momentul în care sunt asemenea controverse, trebuie să le repetăm pentru că altfel nu putem vorbi despre democrație parlamentară. Da, vom, uh, vom relua votul. Într-adevăr, a fost o greșeală pentru că se pare că sunt versiuni diferite ale listei de vot care, s-au, uh, care ni s-au transmit, transmis. Pe lista mea de vot apare amendamentul 17 al doamnei Tania Fayon amen, modificat cu amendament oral din partea raportorului. Vom repeta, deci, votul. Da, Claude, vă rog. Ca să simplificăm puțin lucrurile, putem retrage amendamentul oral. Doamna Fayon nu este de față, dar putem retrage noi amendamentul oral. Bine. Amendamentul oral a fost retras și acum votăm amendamentul în forma sa actuală. Nu, se pare că sunt uh, că lumea se opune. Domnul Buzutil spune că a fost adoptat fără amendament oral. Noi eram pentru această adopție. Bun, deci a fost adoptat fără amendament oral. Fie respectăm votul deja dat, fie ne întoarcem. Socialiști-democrații au anunțat că vor retrage întregul amendament și atunci nu mai uh, votăm deloc, devine caduc. Rămâne să hotărâți dumneavoastră ori mergem mai departe considerând că este adoptat, ori că este retras de socialiști și democrații. Cel mai simplu ar fi să votăm încă o dată. Votăm amendamentul 17 fără amendament oral. Am deschis votul acum. Amendamentul 17 fără amendament oral. Why not? I mean, why don't we, why don't we finalize it? De ce să nu finalizăm totuși uh, votul? Simplu, spune domnul președinte. Haideți totuși să votăm atunci. Domnule președinte, faceți uh, o alegere greșită două circumstanțe. Deci fie am votat deja și atunci e o greșeală că creștini democrații nu știau ce au votat, ori puteți da o șansă creștini democraților de a retrage tot amendamentul pentru a nu mai trebui să votăm încă o dată. Uh, alegerea dumneavoastră însă nu se află printre aceste două posibilități. S-a anunțat deja faptul că amendamentul oral a fost retras. A, întregul amendament, spune domnul președinte. Domnule președinte, dați vă să clarific. Socialiștii uh, solicită ca tot uh, amendamentul 17 să fie retras. N-are rost să votăm până la urmă toată chestiunea, spune domnul președinte. Practic se renunță la întregul amendament. Bun, atunci, haideți să trecem mai departe. Amendamentul 18. Amendamentul 18. Cine este pentru? Am votat deja la 18, se spune din sală. Then 19. Amendment 19. Atunci amendamentul 19, spune domnul președinte. 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. Din nou același caz cu amendamentul oral al raportorului. Se păstrează sau se retrage amendamentul oral, întreabă domnul președinte. Claude, ai ceva de spus în legătură cu amendamentul oral de la 20? Amendamentul 20 este păstrat, există un amendament oral și lista de vot ne indică faptul că raportorul, în acest caz eu, se opune amendamentului fără amendament oral. Raportorul este pentru amendament, amendament dacă este însoțit de amendamentul oral. Foarte simplu, nu? Deci un singur vot care să includă și amendamentul oral. Domnule Busutil? Da, obiectăm la amendamentul oral. În regulă atunci. Se poate retrage amendamentul. Deci se pare că amendamentul a fost retras de doamna raportor, nu mai are rost să votăm. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. Acum, vot electronic uh, pentru uh, text, așa cum a fost el modificat. Votul este deschis. Votul este închis. 19 voturi pentru, 3 uh, voturi uh, împotrivă, 16 abțineri. Uh, se adoptă. Mulțumim. Da, domnule Tavares, aveți cuvântul. Să vă spun sincer, Nu mă opun la retragerea acestui uh, amendament în întregimea sa. Mă refer aici la amendamentul 17. Însă chiar vreau să înțeleg dacă putem retrage un amendament după ce l a fost uh, votat de către comisie. Oare uh, regulile de procedură permit o asemenea situație? Asta poate să se întâmple din partea oricărui grup? Cum se poate întâmpla așa ceva? Eu înțeleg că colegii din uh, PPE au multe greșeli pe listele lor de vot, uh, înțeleg această situație până și eu fac multe greșeli, Însă dacă oare voi face și eu aceeași greșeală și greșeala mea va fi tolerată pentru că n-aș vrea să se aplice reguli diferite pentru grupurile mari și pentru grupurile mici. Ridic acest punct de procedură acum după vot ca să nu prelungesc confuzia, însă Uh, am solicitat să fiu lămurit la momentul respectiv și nu am primit uh, explicații. M-am săturat să văd că dumneavoastră, ca președinte, aplicați un set de reguli uh, diferite pentru grupurile mari și pentru grupurile uh, mici. Uh, adică toleranță maximă pentru grupurile mari, toleranță medie pentru grupurile uh, mijlocii și uh, lipsă de toleranță totală pentru grupurile mici. Până la urmă, trebuie să se aplice aceleași reguli de acceptare sau respingere pentru toate grupurile. First, I suggest we hear from the legal services. Să vedem ce spune serviciul uh, juridic în legătură cu uh, temeiul uh, legal în legătură cu posibilitatea de a retrage un amendament așa cum s-a propus de către coordonatorul grupului S și D. Membrul care a propus textul amendamentului aparține acestui grup uh, politic. Dar dați-mi voie să vă spun că încerc uh, să respect toate grupurile uh, politice și să le plasez pe picior de egalitate și în același timp uh, încerc uh, să gestionez uh, situațiile, mai ales pe cele conflictuale, fiind rațional și rezonabil. Încerc să ascult punctul de vedere al fiecăruia și să ajung la un uh, consens, la o soluție. Așa mă port de obicei. Și nu cred că puteți uh, să mă acuzați că favorizez uh, grupurile politice uh, mari. sau că mă port într-o manieră discriminatorie cu uh, grupurile politice mici. Încerc să fiu cât se poate de flexibil și de deschis și să ajung la uh, soluții care fac obiectul unui uh, acord. Și asta luând în considerare toate oportunitățile cred că ar fi corect uh, să încercăm cu toții să soluționăm uh, situații de genul uh, acesta, pentru că asemenea situații pot mereu să apară. Eu încerc să gestionez aceste situații, ne respectând neapărat întotdeauna litera strictă a procedurilor și fac asta de dragul gestionării timpului și de dragul confortului comisiei în întregimea sa. Uh, acum uh, sugerez să ascultăm uh, opinia serviciului juridic în legătură cu temeiul legal al deciziei pe care tocmai am luat-o de a soluționa problema amendamentului 17 prin permiterea retragerii amendamentului oral, așa, amendamentul așa cum s-a propus de un membru al acestei comisii. Eu am asistat la vot și îmi dau seama că a existat o neînțelegere, nu din partea unui singur uh, grup politic, ci și din partea celorlalți uh, membri. După părerea mea, domnul președinte a luat uh, decizia cea bună, supunând la votul comisiei din nou această chestiune, pentru că e clar că a existat inițial o neînțelegere. Dacă aceasta este interpretarea corectă, atunci ar trebui să uh, repetăm votul, nu să retragem amendamentul. Pentru că, din câte înțeleg eu, după ce votăm un amendament, acest amendament nu mai aparține grupului politic care l-a înaintat, nu mai aparține nici uh, membrului uh, care a înaintat acest amendament, ci, uh, practic, uh, uh, comisia trebuie să se pronunțe din nou, pentru că nu se poate retrage ceva ce a fost în prealabil aprobat eu așa înțeleg lucrurile, s-ar putea însă să greșesc. Înțelegerea mea este însă diferită. Ați uh, spus că trebuie să votăm din nou pentru că a existat o neînțelegere la primul vot și asta înseamnă că primul vot nici măcar nu a avut loc, ceea ce permite unui grup să își retragă amendamentul înainte ca votul să aibă loc. Asta s-a întâmplat. Oare am servit scopului clarității? Nu, dar asta s-a întâmplat. final vote point? No, there is one amendment. We're moving now to voting uh, draft opinion. Trecem acum la votul care vizează proiectul de aviz uh, descărcarea de gestiune 2009, bugetul general al Uniunii Europene, secțiunea 3, uh, uh, Comisia. Raportor, uh, domnul Busutil. Există un singur amendament la text. Amendament înaintat de domnul Busutil. Votăm amendamentul înainte să votăm textul așa cum a fost el modificat. Votăm așadar amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm textul așa cum a fost el modificat. Uh, vot electronic. Votul este deschis. Votul uh, s-a închis. Se adoptă 37 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abținere. Așadar, raportul s-a adoptat. Trecem la următorul uh, punct. Uh, vot asupra descărcării de gestiune domino, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Există un amendament aici? Ba nu, se corectează domnul președinte, nu există niciun fel de amendament. Votăm așadar textul uh, și votul este deschis. Votul s-a închis. 37 de voturi pentru, un vot împotrivă, din nou se adoptă. Mergem mai departe, un al treilea uh, proiect de aviz privind descărcarea. E vorba despre uh, descărcarea de gestiune 2009, Observatorul European pentru Droguri și uh, Toxicomanie. Există un amendament, uh, votăm acum amendamentul, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm uh, textul așa cum a fost modificat. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Din nou, proiect de aviz privind descărcarea de gestiune, privind uh, implementarea bugetului pentru Eurojust pentru anul 2009. Există un amendament Uh, voturi pentru acum, pentru acest amendament. Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Acum uh, vot pentru întregul text. Votul s-a deschis. Vote close. Votul s-a închis. 37 de voturi pentru, un vot împotrivă se adoptă. Mergem mai departe. Descărcare de gestiune 2009, Colegiul European de Poliție. Tot domnul Busutil este raportor. Există mai multe amendamente aici. Le votăm întâi pe acestea. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Ba nu, devine caduc, spune domnul președinte, 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum textul așa cum a fost modificat. Vot electronic, votul este deschis. Votul s-a închis. 38 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, se adoptă. Acum votăm descărcarea de gestiune 2009 pentru Frontex. Există aici uh, două amendamente, le votăm întâi pe acestea. Amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. Amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Votăm acum textul, uh, în întregimea sa, în vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 37 de voturi pentru, un vot împotrivă se adoptă. Trecem acum la un proiect de aviz uh, privind uh, punerea în aplicare a articolului 10 din protocolul ONU privind armele de foc și stabilirea măsurilor privind autorizațiile de export, importul și tranzitul pentru armele de foc, piesele, elementele și muniția pentru acestea. Raportor este doamna Veronique Mathieu. Avem câteva amendamente. Eventual, doamna Mathieu ar putea să ia cuvântul acum, dacă dorește acest lucru. Nu? Atunci trecem direct la vot. Votăm amendamentele. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1 uh, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 7. Votul este deschis. Votul s-a închis. și două împotrivă, 15 pentru se respinge. Amendamentul 31 pentru Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Să verificăm? Domnule Alvaro, doriți să verificăm? Bun, verificăm amendamentul 31. Votul s-a deschis. Verificăm 31. Amendamentul 31. Ba nu. opt verificăm, spune domnul președinte. Ba nu, 31, spune domnul președinte. Deci verificăm 31, ați sta doriți, nu? Douăzeci cinci la 13 se respingem. Trecem la 8 pentru împotrivă abțineri. Este respins. 32. Sau verificăm la 8. Bine, verificăm uh, amendamentul uh, 8. Votul este deschis. Votul s-a închis. 19 împotrivă, 18 pentru. Se respinge. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 11. Avem uh, două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă.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 se retrage acest amendament. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, retras, se pare. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 a fost retras, 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 44 și 45 sunt identice. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Se adoptă, cred. Putem verifica. 44 și 45 împreună. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 19 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 4, amendament uh, lingvistic, nu trebuie votat. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri respins. 27 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum, vot final pentru tot textul. Votul s-a deschis. Votul, Votul s-a închis. 22 de voturi pentru, 14 împotrivă, nicio, ă, două abțineri, deci se adoptă. Mulțumesc și cu asta am încheiat voturile. That'll be it for the votes. Moving to the rest of the age. Bine, și acum trecem la restul ordinii de zi. Vă rog.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 point number 12. Bine, și acum trecem la punctul numărul 12. Standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare și retragere a protecției internaționale. E vorba de versiunea reformată. Raportarea este doamna Guillaume. Și trebuie acum să analizăm amendamentele care au fost depuse. E vorba de discuția finală care, asupra amendamentelor care au fost uh, dispuse înaintea dar uh, au fost depuse înainte votului din comitet, care se va desfășura pe 17 martie. Doamna Ghiom, raportoarea, a desfășurat un număr de întâlniri bilaterale cu raportoare din umbră pentru a clarifica formularea amendamentelor și de a discuta amendamentele de compromis. Așadar, dăm cuvântul doamnei Silvi Ghiom ca să ne poată explica și să ne poată prezenta rezultatul discuțiilor cu raportorii din umbră. Apoi vom da cuvântul membrilor și reprezentantului comisiei sau reprezentantei, doamna Muriel Gan. Dar, dar în primul rând dăm cuvântul doamnei Ghiom. Mulțumesc, domnule președinte. În prealabil vreau să vă spun că se votează diverse texte relative la uh, dreptul de azil din Uniunea Europeană și există mecanisme complicate și avem și curtea, uh, avem și, mă scuzați, uh, sentința CEDO care confirmă textul comisiei revizuit. E vorba de o sentință din 28 ianuarie, pe care poate o cunoașteți, care confirmă mai multe propuneri privitoare la întreținerea personală, la formație sau la recursul uh, care uh, suspendă procedurile în curs pentru solicitanții de azil și sentința de asemenea trebuie să ne permită să ne gândim la situația vulnerabilă a solicitanților de azil. E o sentință foarte interesantă și trebuie să ne gândim la ea când ne vom gândi pe viitor la uh, ce legi trebuie să le adoptăm noi. Sunt, au fost depuse foarte multe amendamente de către colegii din mei, cărora le mulțumesc. Eu le-am examinat cu multă atenție dar în legătură cu acestea, domnule președinte, cred că va fi complicat să găsim uh, compromisuri uh, în toate situațiile, deși eu sunt optimist în general și aș dori să insist asupra necesității de a găsi un echilibru între eficiență și pro, uh, justețea procedurilor. Noi pe această linie trebuie să mergem să ne gândim la acest echilibru spre care tinde și textul actual al Comisiei. În această privință, cred că, pe de-o parte, trebuie să, ca în text să se exprime adevărul și ca să ca să nu intru în detalii exhaustive, aș dori doar să indic că în acest stadiu propunerea permite să examinăm uh, cererile de procedură accelerată. E un subiect important. Și sigur că amendamentele depuse țin cont de acesta și discuțiile noastre, dar trebuie să știm că procedura actuală comportă 22 motive de accelerare a examinării unei cereri. Eu cred că acest lucru este contrar obiectivului nostru și anume mai multă armonizare. Și acest lucru, de asemenea, deci aceste motive, prea multe motive, duce la disparități în, între statele membre și deci la respectarea uh, în regimul, de, regimul drepturilor solicitanților. În al doilea rând, lucru pe care nu-l spune la ora actuală textul Comisiei, ceea ce a dus la depunerea multor amendamente, și anume, textul Comisiei prevede o obligație de cooperare a, din partea solicitantului de protecție internațională, deci de cooperare cu autoritățile. Și deși unii au spus unii au a, opinie contrară și au depus amendamente în acest sens, textul permite să demascăm cazurile de solicitări abuzive. Asta datorită a unei mai bune formări a celor care examinează solicitările de azil. În ce privește garanțiile procedurale uh, deosebite pentru persoanele cu nevoi deosebite, și nu e adevărat, aceștia nu sunt uh, <laughs> cei stresați. E vorba aici de victimele torturilor. Unii care câteodată nici nu își pot exprima adecvat nevoia de protecție. Eu precizez acest lucru pentru că unii au spus că cererile speciale se referă la persoanele stresate. Hm. Deci, miza e să susținem un text care să nu ne ducă încă o dată la situația în care să avem doar adăugarea practică națională acest sistem, după cum spuneam, uh, este foarte diferit în ce privește cu o procedură accelerată, accesul la recurs uh, efectiv și e incompatibil cu un sistem de azil comun care ar putea, ar trebui să propună o protecție pe tot teritoriul Uniunii și să uh, dea statelor membre niște linii directoare foarte ferme. În final, pentru că nu pot evoca aici toate, nu pot să mă refer la toate amendamentele, desigur, dar eh, vreau să mă refer la patru puncte care cred eu că sunt esențiale și m-am referit la acestea cu raportorii din umbră, care mă voi revedea în curând. În primul rând, cred eu că e important aici dreptul la întreținere personală. Cred că e o prioritate și trebuie să insistăm aici. Dacă ar trebui să existe excepții, atunci acestea nu pot, nu pot exista decât foarte strict, așa cum e prevăzut actualmente în textul Comisiei. În al doilea rând, Cred că trebuie prelungit efortul Comisiei pentru o clarificare a autorităților competente în materie de azil ca acesta să poată identifica solicitantul. Euh, în al treilea rând, textul trebuie ca trebuie să poată să facă posibilă uh, situația în care un solicitant să fie convins că uh, va fi sigură situația sa într-o țară. Eu cred că în acest uh, în acest moment nu vom, putea, nu vom putea susține amendamentele uh, care doresc uh, o eliminare a țării terțe un peu euh, contradictoire. Et quatrième... În al patrulea rând, insist asupra dreptului la asistență juridică și al reprezentării, care constituie o garanție esențială pentru care trebuie promovată pentru că procedurile de acordare de azil sunt complexe și noi vedem în fiecare zi ce se întâmplă. Și această asistență juridică e benefică pentru solicitanți, cred eu, și nu numai pentru ei, ci și pentru statul gazdă, care va putea identifica precis și rapid nevoia de protecție și să elimine solicitările abuzive. Și sigur că e foarte bună abordarea Comisiei în acest sens. Bun, cam asta, cam așa stau lucrurile la ora actuală, domnule președinte. Da, sigur că avem mari dificultăți, însă mergem înainte. Merci. Merci, Madame Guillaume. Mulțumesc, doamnă Guillaume. Și acum dau cuvântul reprezentantului reprezentantului Comisiei și după aceea dau cuvântul membrilor. Mission, Madame Gang, le Poisson, vous avez la parole. Vă mă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc din nou uh, lui Silviu Ghiom pentru că a făcut un rezumat uh, care a prezentat bine filozofia propunerii comisiei. Noi sigur că vedem că sunt foarte multe amendamente și asta traduce angajamentul Parlamentului European a tuturor grupurilor uh, politici, politice și uh, ar trebui ca în, a doua, în o a doua fază să uh, ajungem înaintea sfârșitului 2012 la o directivă cu armonizare care să aibă o adevărată valoare adăugată față de achiul actual. Mai ales în ce privește clarificarea anumitor concepte și calitatea procedurii în primă instanță, aici această perioadă cheie a examinării cererii de azil uh, a fost uh, foarte bine acoperită de statele membre, de unele state membre și avem dovada. După cum știți, Comisia s-a angajat să vină cu o propunere revizuită, pentru că am făcut prima propunere anul trecut, dar știm că e o discuție dificilă și vrem să vrem să aducem și noi contribuția la atingerea obiectivului unui acord între colegiuitori înaintea sfârșitului 2012 și din acest motiv poziția Parlamentului e una foarte importantă pentru noi și stăm la dispoziția raportorilor până la reuniunea de săptămâna viitoare ca să clarificăm mai bine propunerea și cred că e important ca propunerea Comisiei să nu, spune, să nu spună ceea ce nu este real. Oricum, după cum a spus doamna Ghion, un punct de referință pentru Comisie, reluat în propunerea revizuită, vor fi marele tendințe ale jurisprudenței europene, atât la Strasburg cât și la Luxemburg. Mulțumesc! Merci, Madame Gan. Mulțumesc, doamnă, și acum dau cuvântul membrilor comisiei, dacă doresc să păi ia cuvântul. Dacă cineva dorește. Weber, I understand you're willing to take the floor. Da, doamnă Weber, am înțeles că doriți să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că toată lumea vorbește franceză. Acum uh, mă simt și obligată să vorbesc franceză. Acest dosar Aici eu nu sunt raportor din umbră, dar vreau să spun că grupul ALDE e mulțumit de ideea că putem face progrese în domeniul procedural. Știm foarte bine, s-au depus multe amendamente și în acest moment nu avem o linie de grup în ce privește aceste amendamente pe care dorim să le susținem și pe, în legătură cu cele pe care le vom respinge. Dar cred că cel mai important în următoarele două săptămâni, înaintea votului, e de a reuși ca în cadrul Parlamentului și mai ales în cadrul Comisiei Libe să reușim să găsim un consens cât mai extins, cât mai larg posibil, pentru că e important să trimitem un mesaj clar către Consiliu, un mesaj foarte puternic din partea Parlamentului, precum că dorim, într-adevăr, să facem o schimbare și să facem pași înainte cu măsurile propuse de Comisia Europeană. Sigur, acum uh, există amendamente și idei pe care dorim să le susținem. Însă ce vreau să spun acum e că în următoarele două săptămâni va trebui să negociem din greu între noi ca să reușim să avem o susținere cât mai largă posibil în comisie și apoi, sigur, în toate grupurile politice, pentru că dacă nu vom reuși acest lucru, cred că Consiliul va fi încântat că se va afla într-o poziție forte și se va opune acestei propuneri. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Weber. Doamna Holzmaier acum. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Eu cred că e foarte important ca fiecare solicitant de azil să aibă dreptul să uh, aibă un, uh, un dialog personal cu autoritățile și să, fie, să aibă la dispoziție și interpretare, traducere și interpretare în propria sa limbă. Um, s-a discutat uh, problema reprezentării juridice da, și dacă statele membre vom, vor putea implementa această prevedere uh, în practică și trebuie într-adevăr să ne asigurăm că un anumit nivel de consiliere juridică să fie disponibil. Trebuie să discutăm despre acest lucru, cred eu. Dacă, pentru că vedem ce se întâmplă. Din, peste noapte <laughs> pot ajunge într-o țară sută de mii de, de, de solicitanți de azil și să le furnizăm uh, consiliere juridică fiecare dintre aceștia uh, ar putea depăși măsurile, uh, ar putea depăși resursele statelor membre. Deci trebuie discutat, trebuie discutat acest lucru. Sigur că e importantă și formarea autorităților care se ocupă de aceste cereri Vreau să spun două cuvinte și în legătură cu așa numită prima instanță calificată și procedura accelerată. Și uh, nu știu, în legătură cu această procedură accelerată, Comisia spune că nu, nu trebuie aplicată dacă solicitantul uh, Uh, uh, reprezintă un pericol la adresa autorităților naționale dintr-un stat membru și dacă există motive de securitate și așa mai departe, conform legii naționale. că în aceste cazuri o procedură accelerată ar fi uh, bine de aplicată, ar fi important să existe această posibilitate. De asemenea, cred că trebuie să vedem dacă, de exemplu, un solicitant Eh, prezintă declarații improbabile, contradictorii, incoerente sau nu face nicio declarație, atunci acesta n-ar trebui să aibă posibilitatea de a dispune de o procedură accelerată? Cred că n-ar fi bine acest lucru. Ar trebui să există dreptul la această procedură accelerată. Noi știm toți că un număr important de uh, solicitanți de azil eh, fac aceste cereri din motive care nu au nimic de văzut cu legea referitoare la azil. Apoi, în ce privește urmarea uh, depunerii acestor cereri de uh, azil, aici există ideea că dacă cineva este în situația de a fi calificat ca un uh, imigrant ilegal, atunci procedura ar trebui suspendată. Atunci ce înseamnă? Că acea persoană dispare, pur și simplu? Eu nu vreau să interpre- eu nu interpretez greșit propunerea comisiei. Exact asta spune comisia și un număr din, de juriști din statele membre spun că așa s-ar interpreta propunerea comisiei. Eu nu știu dacă există o urmare a cererii ă, cineva ă, care este denumit ă, imigrant ilegal trebuie să o ia de la capăt cu această solicitare? Oare nu ar trebui și aici să există procedură uh, uh, accelerată? În cazurile în care nu există noi motive, cred că ar fi bine să existe. Un alt punct care mă interesează e ce consecințe să aibă situația în care un stat membru pur și simplu nu pune în aplicare această lege, pentru că ne confruntăm uh, iar și iar cu această problemă. Și mai ales cu legea referitoare la azil e foarte relevant și noi, Parlamentul, ar trebui să ne interesăm în uh, uh implementarea de către statele membre a legii privitoare la azil și ne pun în aplicare hotărârile. Sigur, ar mai fi uh, mai multe puncte, dar mă voi opri aici. Da, mulțumesc, doamna Holtmeier. Dacă cineva dorește să mai spună ceva, dacă cineva dorește să ia cuvântul, să răspundă doamnei Ghiom în legătură cu amendamentele sau așa. Dacă nu, doamna Ghiom are din nou cuvântul. Si vous voulez bien, dacă doriți să adăugați ceva, doamnă, da, foarte pe scurt, pentru că din ori am discutat de aspectele uh, principale ale discuțiilor noastre în legătură cu această uh, uh, sentință a CEDO și față de cele spuse de doamna Holmeier. Nous en reparlerons la semaine prochaine. Euh, Sigur, vom, sigur că vom mai discuta în aceste următoare două săptămâni, dar cred că e important să ne gândim la două lucruri. Sigur, eh, discuția noastră procedurale intervine într-un mod, într-un moment eh, deosebit. Există această situație creată de revoluțiile, revoltele din Africa de Nord, și sigur că au apărut uh, anumite ipoteze că se vor revărsa solicitanții de azil uh, în uh, teritor, pe teritoriul european. Mă rog, aici, în acest moment, sunt mai importante mișcările est-vest decât nord-sud, pentru moment. Da, sigur că nu suntem, nu, nimeni dintre noi nu e mama omii, dar nu putem spune ce se va întâmpla. Dar că ipoteza asta de uh, revărsare, de invazie, poate fi, nu poate să fie exploatată uh, pentru a rezolva un anumit număr de probleme complexe sub presiunea evenimentelor actuale. Eu spun, deci în acest stadiu că nu sunt mama Omida, dar sigur s-ar putea să crească numărul de solicitanți. Și uh, vreau să mai spun câteva cuvinte mm, în legătură cu spusele reprezentantei Comisiei. Parlamentul, sigur, va lua o hotărâre și apoi Comisia uh, ne va uh, înainta o propunere revizuită. Există un număr de întrebări aici. Eu aș răspunde că acest aviz a Parlamentului European este foarte important aceste orientări vor uh, uh, fixa nivelul noi legi. Un text ambițios. Și e important, sigur, să avem un text ambițios, să avem norme exigente, că noi nu avem o acțiune simbolică, ci vom avea o influență reală uh, asupra celor ce se vor întâmpla, pentru că suntem colegiuitori. Atât doream să mai spun, domnule președinte. Nimic mai mult. Merci. Merci, Madame Guillaume. Mulțumim, doamna Guillaume. E suficient pentru moment. Și am încheiat cu acest punct. Trecem la următorul. We got point number 13 concerning avem acum punctul 13 referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2012. Urmează un schimb de păreri și de față este colega Francesca Balzani, responsabilă pentru raportul bugetar. Va fi deci o primă discuție cu privire la bugetul pentru 2012. Raportoarea din partea Comisiei pentru Buget, doamna Balzani, Balzani va avea o discuție cu Comisia Specială referitoare la prioritățile pentru bugetul 2012. Încă e de vreme. Comisia Libe încă nu și-a numit raportorul pentru buget și proiectul de buget al Comisiei va fi publicat pe 20 aprilie. Această discuție are obiectivul de a prezenta punctul de vedere, punctele de vedere din comisia noastră Comisiei pentru Buget în vederea dialogului bugetar din martie. Acum am să-i dau cuvântul doamnei Balzani și apoi ceilalți membri ai comisiei care doresc să intervină voi o vor putea face. Doamna Balzani, aveți cuvântul. Grazie, Presidente, cari colleghi. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, asta este doar prima întâlnire cu prima din comisiile de resort și eu cred că e o întâlnire fundamentală pentru a ne defini proprietățile, eh, prioritățile, mă scuzați, pentru bugetul 2012. Propunerea mea pentru acest an este una nouă. Aș dori să valorizez la maxim o mare noutate care pentru prima dată înseamnă că se face un pas înainte concret pentru o mai bună guvernare europeană. În acest an, pentru prima dată, parlamentele naționale vor încerca să-și facă bugetele uh, complementare sau uh, complementare cu obiectivele europene, cu semestrul european. Această mare noutate, împreună cu strategia 2020, în care toți, la toate nivelurile, suntem angajați și trebuie să fim uh, coerenți, și să ne unim forțele pentru obiectivele comune, cred că trebuie să fie uh, valorizată, pentru că ne permite să uh, ne îndeplinim diverse obiective și să fim mai credibili, mai puternici, să punem mai bine în valoare resursele de care dispunem în momentul acesta de criză și să dăm formă acestei valori uh, um, adăugate europene care este suportul politicilor noastre europene. E deci punctul de temelie pentru o strategie coerentă cu, uh, pentru a face legătura dintre uh, Europa, strategia Europa 2020 și semestrul european care face legătura între uh, instituțiile europene și parlamentele naționale, ăsta trebuie să fie marele cadru cu strategia de pe ultimul, de, pentru ultimul următorul deceniu și cele cinci etape propuse nu doar de comisie, ci și de către Parlament, pe care și-a votat propriile rezoluții în acest sens. Strategia 2020 e deosebit de importantă pentru Comisia noastră, mai ales pentru că unul, una din ținte, și anume lupta împotriva sărăciei, cu mai mare includere socială, e baza tuturor principalelor politice și programe care țin de competența acestei comisii. Și e una din inițiativele cheie ale strategiei, platforma europeană împotriva uh, uh, sărăciei, e și ea importantă. Eu cred că trebuie să încercăm să concentrăm eforturile din bugetul european 2012 ca să, se, ca să rezultă foarte clar că noi toți, începând cu Parlamentul European și toate instituțiile europene, avem voința clară ca aceasta să devină o strategie reală, deci să evităm falimentele din trecut și să plecăm de la aceste mari obiective pe care le, le-am fixat în comun. Deci nu reprezintă priorități ale Parlamentului, ci prioritățile tuturor în Europa. Comisia noastră are o competență specială la rubrica 3A a bugetului, o rubrică care a crescut constant din 2007 și au fost puse în 2007 încoace tot mai multe resurse la dispoziție, asta pentru că au apărut tot felul de agenții la această rubrică. E vorba de 8, reprezentând aproximativ 28% din resursele acestei rubrici. O rubrică care, sigur, cuprinde obiective puternice ale strategiei 2020, dar se va confrunta și cu mari provocări, mai ales gândindu-ne la ce s-a întâmplat recent în Tunisia, în Egipt, Libia, deci e vorba de o rubrică care va trebui să răspundă unor exigențe care astăzi sunt cu greu imaginabile. Marja prevăzută astăzi de câte documentul de programare financiară, care a fost primul pas în propunerea mea pentru această procedură bugetară, e redusă față de marja prevăzută după bilanțul previzional 2011. Avem aproximativ 26 de milioane Eh, care rămân în eh, bugetul 2018, dar e o marjă mai mare decât cea previzibilă pe baza programării financiare de anul trecut. Marja eh, e foarte importantă pentru că dă măsura flexibilității politice ale acestei rubrici să facem proiecte pilot, inovare, acțiuni pregătitoare, înseamnă să contăm pe acești bani, pe această marjă. Și, așadar... Ah, tendențială insuficiență. Această marjă trebuie să fie suficientă pentru noile politice și noile politici și noile sfide, noile provocări uh, cu care ne vom confrunta și de aceea am lansat două uh, întrebări în uh, documentul de lucru uh, pe care vi l-am pus la dispoziție. Prima, sigur, provine din necesitatea ca efortul nostru să fie coerent în cadrul semestrului european și asta strategie 2020 Uh, și trebuie definite prioritățile sectoriale, deci și prioritățile comisiei noastre, în măsura în care acestea trebuie să fie instrumente concrete pentru a pune în aplicare strategia 2020. Dar se pune și o altă întrebare uh, complementară primei. E necesar, uh, e necesar o adevărată flexibilitate a bugetelor, deci trebuie să avem un instrument care să răspundă întotdeauna tuturor noilor priorități și atunci ne punem întrebarea dacă e bine, că, pentru că poate să există un răspuns negativ, să e bine să redefinim prioritățile, ordinul, ordinea programelor, dacă există și priorități negative, pentru că și acestea înseamnă, și această regândire a priorităților e un mod de a putea să întreprindem noi acțiuni. Per far tutto questo, E important inițiare fiind... Da- pentru asta e important să începem imediat să definim ce anume acțiuni sunt strategice, deci trebuie să fie eventual uh, consolidate, pentru 2012 să sporim uh, finanțarea lor și mai ales mă refer la capitolul delicat al proiectelor pilot și acțiunilor pregătitoare, care din acestea trebuie să, eh, se vrea să, să fie menținute sau trebuie eh, prezentate alte, altele noi și ar fi bine să facem o analiză, să vedem cum funcționează proiectele pilot și acțiunile pregătitoare care sunt de competența acestei comisii, pentru că astfel putem evalua cât de eficient au fost instrumentele, instrumentele au fost, eh, cât de eficiente au fost instrumentele alese utilizzo efficace e valido delle risorse. Și trebuie să încercăm totdeauna să utilizăm mai bine resursele. Deci, Ă, legătura asta între elaborarea documentului de lucru, care v-a fost pus la lucru, și ă, ă, funcționarea instrumentelor concrete trebuie să ne permită să începem o discuție asupra priorităților, care să nu fie priorități doar, doar ale Parlamentului, care trebuie redefinite de la an la an și care să nu aibă un cadru precis, ci priorități care trebuie încadrate în marele cadru european, Europa 2020. Și, între timp, în, în afară de acest document de lucru, și cred că una proposta di risoluzione. Eh, v-au fost puse și acestea la dispoziție. Am, am, am prevăzut și un alt eh, document, pentru că astăzi eh, liniile directoare ale Comisiei sunt foarte detaliate și de aceea trebuie să le răspundem. Și asta fac în acest alt document, o propunere de rezoluție care vedeți că înseamnă că eu propun că trebuie să avem o discuție deschisă cu toate comisiile și asta pentru a defini prioritățile sectoriale indicând doar marile priorități pe care cred eu că trebuie să le avem ca Parlament în 2012. Și am dorit, în cadrul 2020, Europa 2020, am vrut să le pun în evidență și am vrut să pun în evidență temele generale, temele importante de lucru pentru o Europa care să aibă mai multe locuri de muncă, o Europa cu mai multe investiții, nu doar în cercetare și dezvoltare, ci și în domeniul IMM-urilor. Așadar, acesta este un pas înainte fundamental pentru a defini prioritățile specifice ale fiecarei comisii și sigur că după aceea dorim să avem o discuție utilă și cu parlamentele naționale în 13 aprilie și Parlamentul nostru e util să definească marele cadru a strategiei 2020 care trebuie să devină o realitate utilă pentru cetățenii în următorii ani. Mulțumesc! Grazie, onorevole Balzani. Adesso... Mulțumesc, doamna Balzani, și acum eh, dau cuvântul membrilor. Domnul Busutil. Domnul Busutil. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportoarei pentru că a venit aici și pentru că a făcut această prezentare interesantă și pentru că stă să ne asculte punctele de vedere. Sunt convins că de la diferite comisii se spune că tema fiecare este cea mai importantă pentru buget. Și nu o să o dezamăgim, o să-i spunem și noi exact același lucru și noi considerăm că prerogativele acestei comisii sunt extrem de importante și că merită o atenție deosebită pentru, în ceea ce privește bugetul pentru anul. Mai mult decât atât, cred că măsurile ce trebuie, pe care trebuie să le luăm pentru bugetul 2012 ar trebui să fie în pregătirea celor pe care va trebui să le luăm în vederea noilor perspective financiare. Salut inițiativa de a organiza, în calitate de comisie libe, o discuție cu privire la perspectivele financiare ale viitorului și cu privire la cum trebuie să le privim noi pe acestea din punct de vedere al libertății, uh, securității și justiției. Trebuie să subliniem că următorul pas important pentru Uniune este tocmai o Uniune a cetățenilor Uniunea, o Uniune pe care se concentrează foarte mult Comisia noastră și ar fi minunat dacă acest mesaj politic ar fi transmis colegilor noștri de la Comisia pentru Buget. Sunt câteva aspecte concrete la care trebuie să ne referim când discutăm bugetul pentru anul viitor. În primul rând, cele patru programe pentru migrație și solidaritate ce intră în sfera de competență a acestei comisii. Din păcate, încă n-am primit analiza la jumătatea perioadei acestor programe. Ar fi foarte util să primim această analiză cât mai curând pentru a putea face observații mai concrete cu privire la dorințele noastre pentru la anul. Însă acestea sunt patru programe foarte importante, cărora și le și acordăm importanța cuvenită. Un alt punct se referă la evenimentele recente despre care deja a vorbit doamna raportor, evenimentele recente din spațiul Mediteranei, care pot declanșa un val de imigrație fără precedent în Uniunea Europeană. Pentru asta este nevoie să luăm măsuri și să avem resurse Pentru că una e să faci declarații politice și cu totul altceva este să dispui și să folosești de, să te folosești de resursele financiare necesare pentru a susține aceste declarații. Mai sunt și agențiile care intră tot în sfera de competență a comisiei noastre. Domnule președinte, cred că este important să auzim direct punctul de vedere al liderilor acestor agenții, să vedem care sunt planurile lor pentru 2012 pentru ca noi să putem formula recomandări pertinente către Comisia pentru Buget. Mă gândesc imediat la Frontex, o agenție care în prezent începe o misiune foarte importantă în, Mediter- în bazinul Mediteranei, având în vedere evenimentele din Tunisia și din Libia. O altă agenție Biroul European de Sprijin pentru Azil încă nu și-a început activitatea, dar o va începe în 2011 și este evident că trebuie să mărim bugetul acestei agenții la anul, când ea va fi, sperăm, 100% funcțională. În fine, legat de proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, domnule președinte, cred că ar trebui să solicităm comisiei să ne spună în ce mod acțiunile incluse deja în bugetul pentru anul trecut au fost urmărite de comisie. Asta ca să știm mai bine cum ar trebui să ne facem planificarea pentru anul. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Busutil. Cine mai dorește să intervină? Doamna Keller, aveți cuvântul. Mulțumesc. Sunt de acord că trebuie să analizăm liniile bugetare pentru care răspunde Comisia Libe în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Un alt lucru care s-a spus deja este că înainte de a stabili noi priorități, să analizăm să vedem ce ne-au adus vechile priorități. Înainte de a defini noi proiecte, trebuie să analizăm impactul celor vechi, să vedem ce a funcționat și ce n-a funcționat. De aceea e un mare păcat că aceste analize la jumătatea perioadei ajung la noi prea târziu, că nu apucăm să le citim sau nu în formă completă. Legat de proiectele pilot, mi se pare interesant că spuneți că trebuie să ne gândim dacă vrem să le păstrăm sau nu. Până acum, pentru mine, e foarte greu să înțeleg dacă sunt sau nu utile aceste proiecte pentru că n-am văzut concret ce rezultate aduc ele. Pentru că, până la urmă, dacă nu știm dacă obiectivele sunt îndeplinite, este foarte greu să susținem astfel de proiecte. În orice caz, nu vom avea mai mulți bani la anul. Tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că acordăm finanțare acelor lucruri care sunt într-adevăr prioritare. Mulțumesc. Thank you, Mrs. Keller. Any other? Any other member? Mulțumim, doamnă Keller. Mai dorește cineva să intervină? Nu? Atunci. Doamna raportor, doamna Balzani, dacă doriți să încheiați această discuție, vă rog. Grazie. Molto brevemente mi... Mulțumesc foarte pe scurt. Cred că, uh, într-adevăr, uh, cum bine s-a spus aici, trebuie să ne asigurăm că noile priorități se vor traduce în acțiune asupra cărora există o uh, certitudine în ce privește eficiența lor. Aici, din nou, vă atrag atenția asupra pachetului proiectelor pilot și al acțiunilor pregătitoare care au o valoare politică foarte ridicată pentru că reprezintă posibilitatea pe care avem noi ca Parlament de a da un nou impuls bugetului. Acest pachet delicat uh, are o scadență uh, apropiată pentru că în, iulie, în iunie trebuie să, primi, să trimitem un prim mesaj comisiei și astfel va fi foarte bine să evaluăm programele care deja sunt active, ca să, înainte de a propune alte noi, ca să înțelegem exact în ce, măsură și ca, în ce măsură și care au funcționat și eventual să continuăm doar cu cele care au funcționat. Mulțumesc! Grazie. Balzani. Mulțumesc, domnul Balzani. Deci acesta ar fi comentariul final. Și acum ar, aș dori doar să adaug că raportorul Libe pentru bugetul 2012 va fi numit în curând și Comisia Arată va pregăti, își va pregăti apoi avizul pentru trialogul bugetar din luna iunie, care va fi adoptat până la sfârșitul lunii mai. Bine, cu asta am încheiat discuția asupra acestui punct, numărul 13 și trecem la punctul numărul 14. Which concern... Care se referă la securitatea aeronautică, un accent special asupra scanerului de securitate. drafted by the uh, avem un aviz întocmit de colegul uh, responsabil de la Comisia Tran, domnul Luis de Grandes, un aviz pe care trebuie să-l analizăm. Acest uh, punct se referă la proiectul de aviz cu privire la securitatea aeronautică. E un aviz obișnuit și Comisia Libe a solicitat să fie implicată conform articolelor 50 sau 51, conform regulamentului de procedură, dar această cerere nu a fost aprobată. Vom audia, deci, prezentarea proiectului de aviz din partea domnului de Grandes și apoi vom da cuvântul raportorului Comisiei Libe, adică doamna Sargentini domnule de Grandes, dacă doriți să începeți cu prezentarea avizului, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamne președinte. Mă bucur că procedăm astfel. Însă să știți că nu sunt eu raportor pentru aviz. În numele BPE, sunt raportor pentru avizul pe care îl redactează doamna Sargentini. Poate că nu e ordinea cea mai bună aceasta, poate că doamna Sargentini ar trebui să vorbească prima ca autor al, al avizului și apoi voi uh, interveni și eu. Da, spune domnul președinte, doamna Sargentini are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eram uh, ușor nedumerită. După cum ați spus, acest raport n-ar fi trebuit să fie aviz din punct de vedere al Comisiei Libe. Ar fi trebuit să fie un aviz al Comisiei Tran pentru Libe, pentru că, din punctul nostru de vedere, el ține de prerogativele Comisiei Libe, acest subiect. Folosirea scanerelor corporale este un subiect legat exclusiv de activitatea Comisiei noastre și de prerogativele sale. În plus, discuția pe această temă depășește frontierele subiectului uh, securității aeronautice. Vă amintesc că la un moment dat și în Parlament era un scanner corporal. Poate că pe viitor aceste scanere vor înlocui detectoarele de metal care sunt în Parlament și în alte instituții. Regulile referitoare la scanerele corporale se vor aplica nu doar în aeroporturi, deci, și nu doar în sectorul transporturilor. Eu folosesc expresia scanere corporale, nu scanere de securitate, intenționat, pentru că e o descriere mai adecvată și mai corectă. Comisia TRAN însă folosește expresia scanere de securitate. În aviz am uh, încercat să stabilesc niște cerințe minime din punct de vedere al Comisiei Libe pentru folosirea acestor scanere corporale, adică să nu existe imagini corporale integrale, să nu existe o stocare de date, să nu existe procesare de date și să existe să fie o alegere a persoanelor, a fiecarei persoane dacă dorește sau nu să treacă prin aceste scanere. Întreaga procedură ar trebui să respecte drepturile fundamentale, drepturile la intimitate și demnitatea umană trebuie respectate întotdeauna. Mă refer și la situațiile în care scanele se bazează pe tehnologia cu raze X, eu sunt de părere că acestea nu ar trebui să fie acceptabile, pentru că nu putem uh, pune în pericol sănătatea cetățenilor și integritatea corporală trebuie respectată la fel ca și demnitatea umană și securitatea. Spun asta pentru că am văzut deja avizul Comisiei Envi, comisia care se ocupă sau ar trebui să se ocupe de sănătatea noastră, care nu respinge clar uh, scanerele cu raze X. Aveam senzația că dacă Parlamentul dă un semnal Comisiei că nu suntem de acord cu folosirea razelor X, Comisia ne-ar asculta. Însă dacă nu formulăm un punct de vedere clar împotriva razelor X, probabil că nici Comisia nu va respinge această idee. Mai există un element pe care aș vrea să-l subliniez. Și anume stabilirea, crenarea profilelor uh, criminalilor. În uh, avizul Envy se face o sugestie legată de această crenare a profilurilor și m-am gândit că dacă această comisie face o declarație mai amplă, voi face și eu același lucru. De aceea aș vrea să subliniez că introducerea posibilă a scanerelor corporale sau faptul că acestea nu sunt introduse nu ar trebui să ducă la asemenea practici. Deocamdată mă opresc aici, mm, aștept comentariile colegilor și voi reveni după aceea. Mulțumesc. Thank you, Mrs. Mulțumesc, doamna Argentini. Reprezentantul Comisiei, domnul Cornelis, are cuvântul acum dacă dorește să intervină înainte de discuție. Doriți să interveniți? Perhaps, uh, chairman, just... Domnule președinte, Aș vrea să informez pe membrii comisiei dumneavoastră ce facem noi acum. Acum finalizăm evaluarea de impact pe care am anunțat că o vom uh, întocmi în comunicarea din iunie anul trecut. Suntem în etapa finală, colaborăm cu Comitetul pentru Evaluare de Impact și după ce ea se încheie vom continua activitatea ținând seama firește și de ce se întâmplă la Parlament. Poate că încheiem uh, o propunere care să intre în comitologie în următoarele luni. Sigur că atunci se va publica și evaluarea de impact și va fi la dispoziția celor interesați. Asta ca să știți cum stăm, uh, în ce etapă a procedurii interne ne aflăm. Thank you, Mr. Cornelis. Ahora, eh, eh, quizá... Mulțumesc, domnule Cornelis. Domnul de Grandes, doriți să interveniți acum? După aceea dăm uh, cuvântul uh, celorlalți membri ai Comisiei. Domnul de Grandes are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acesta este momentul cel mai potrivit din punct de vedere procedural să intervin uh, eu. După cum știți, doamne și domnilor, sunt raportor din umbră al PPE-ului pentru acest alviz al doamnei Sargentini. Sunt de asemenea raportor uh, în comisia responsabilă pe fond, adică în comisia TRAN. Dați-mi voie de la bun început uh, să vă spun că respect foarte mult uh, munca acestei comisii, a Comisiei Libe, și nu voi pune în discuție legitimitatea intervenției acestei comisii în acest subiect. Însă, mi-aduc aminte discuțiile care au avut loc în uh, plenar în ceea ce privește rezoluția și atunci s-a spus uh, că drepturile fundamentale reprezintă un factor cheie în Comisia Libe și pe mine mă bucură acest uh, lucru. Însă, domnule președinte, e regretabil din punct de vedere procedural că acest aviz este redactat înainte ca raportul meu să fie disponibil. Acesta este tradus chiar în acest moment. S-ar putea să schimbe lucrurile, însă oricum e un privilegiu pentru mine să mă exprim în fața acestei comisii ca membru supleant al său. Am încercat să am o discuție directă cu doamna Sargentini, să încercăm să remediem o parte din aceste dificultăți, adică să vedem dacă am putea să ajungem la un acord. Și aici mă gândesc mai ales la ceea ce contează din perspectiva acestei uh, comisii, adică păstrarea și apărarea drepturilor uh, omului. În uh, comisia TRAN, datorită noilor evenimente, datorită atacurilor teroriste, voi încerca să subliniez faptul că chestiunea este mai vastă decât cea a scanerelor uh, uh corporale. Ar putea să ne axăm discuția doar pe aceste uh, scanere, asta și facem. Uh, am putea discuta despre uh, lichidele care pot fi uh, duse la uh, bord și aici, uh, evident, am putea să menționăm uh, problema uh, transportului de marfă în avioane speciale. Opinia Comisiei uh, Libe se referă și la alte aspecte, este mai vastă, însă deocamdată exact așa stau uh, lucrurile, cum uh, vi le-am prezentat. Cât privește valoarea mea legată de avizul doamnei Sargentini, dați-mi voie să vă spun că raportul meu s-a bazat pe un dialog cu Comisia, cu experții și cu alte grupuri politice. folosirea scanerilor trebuie să fie o decizie luată de uh, statele uh, membre. Ele nu trebuie obligate să folosească aceste uh, scanere, dar odată ce a fost luată decizia de a fi folosite, atunci uh, ele trebuie să facă obiectul unor uh, norme și standarde minime uh, care să ofere niște criterii uniforme pentru a evita aplicarea unor standarde diferite pe care le avem în acest uh, moment, pentru a evita așadar situații uh, ciudate pentru uh, pasagerii care au de suferit de pe urma unor seturi de reguli diferite. Și ajung acum la concluzia pe care o voi susține în um, uh, raportul meu și anume că um, pasagerii ar trebui să poată să aleagă dacă să treacă sau nu prin aceste uh, scanere. Evident, ei trebuie informați că dacă nu trec prin aceste scanere, atunci uh, ei vor fi obligați să se supună altor metode de control. Cu alte cuvinte, trebuie să existe alte metode care să garanteze același nivel de securitate ca și scanerele. Nu uh, dorim obligații pentru statele membre, nu dorim obligații pentru pasageri, ci doar o anumită standardizare. Dacă pasagerii refuză să treacă prin aceste uh, scanere, acesta trebuie să fie dreptul lor, atunci ei ar trebui să treacă prin alte proceduri de uh, securitate. Pentru că, până la urmă, doamnelor și domnilor și domnule președinte, aceasta nu este o chestiune minoră. Nu e pur și simplu ceva ce ne-am imaginat, ceva ce nu s-a întâmplat niciodată. Uh, comisia are intenții foarte bune, însă poate ele vin puțin uh, prematur uh, înainte de a se discuta această propunere în plenară. Însă Există anumite elemente aici, garantarea securității, garantarea unor drepturi individuale, Uh, clauza aceasta de neobligativitate care uh, nu uh, existau, dar acum iată că a apărut această comunicare a Comisiei. Ea se bazează mai ales pe mandatul oferit de Parlament pentru a reveni cu o nouă propunere. Cred că Comisia a reușit să facă acest lucru, luând în considerare mai mulți termeni de referință. Am dorit am discutat cu doamna Sargentini și în ceea ce privește respectarea drepturilor omului vis-a-vis -vis de uh, introducerea unor noi tehnologii, e bine, mi-am dat seama că există o anumită disponibilitate în uh, această comisie pentru garantarea um, drepturilor. Ce îngrijorări mai există um, încă? Oare acestea sunt legitime sau nu? E bine, doamna Sargentini le-a uh, rezumat foarte bine. protecția datelor. Datele ar trebui folosite doar pentru a Uh, sluji unor scopuri de securitate, după care ar trebui uh, șterse, ar trebui stocate pentru utilizări ulterioare. Apoi, uh, intimitatea personală ar trebui respectată și, având în vedere toate testele pe care le-am putut observa, cu reflecția figurii umane, ei bine, cred că în mod sistematic aceste imagini ar trebui eliminate. Există și alte sisteme care au fost uh, încercate și care respectă intimitatea și care ar putea fi folosite cu același scop de a garanta uh, securitatea noastră. Așadar, domnule președinte, nu noi trebuie să alegem uh, Uh, un astfel de sistem, pentru că am uh, trece dincolo de competențele noastre. Nu noi trebuie să spunem dacă un sistem este mai bun decât altul. Comisia trebuie să facă acest lucru. Însă, aș dori să spun că Lupta cu terorismul uh, trebuie uh, uh, să presupună confidențialitate. Nu e ceva ce ține de domeniul public. Contraterorismul trebuie să fie eficient. Avizul doamnei Sargentini E un raport bun, dar dacă citiți raportul meu puteți vedea că se suprapun uh, foarte multe lucruri în raportul meu și în avizul doamnei Sargentini. Însă există o discrepanță majoră. Comisia Libe poate decide să analizeze regulamentul uh, scanerelor uh, corporale pentru alte utilizări, însă ar fi neadecvat pentru noi, atunci când vine vorba despre aeronautică, să determinăm caracteristicile acestor uh, aparate. Ne-am depășit pur și simplu sfera de uh, competență. Cred că ar fi pur și simplu neadecvat să încercăm să facem uh, acest lucru aici, să transmitem astfel de mesaje. Mă apropiu de final, domnule uh, președinte, însă trebuie să spun că mai este un aspect sensibil uh, de discutat. În raportul meu, și cred că sunteți conștient de acest uh, lucru, am fost de acord că ar trebui să ne axăm pe folosirea acestor scanere de securitate, pentru că trebuie să-i protejăm pe cei vulnerabili, femeile însărcinate, copiii, lucrătorii care sunt iradiați pentru că folosesc foarte mult uh, aceste echipamente. Atunci când e vorba despre tehnologia cu raze X, uh, e clar că trebuie să interzicem anumite lucruri dacă nivelurile radiațiilor, uh, așa cum apar ele în lege, sunt depășite. Dacă se pot folosi alte scanere de securitate, atunci acest lucru este preferabil. Însă, statele membre pot să impună măsuri mai uh, riguroase și noi nu putem împiedica statele membre să facă acest lucru. Din fericire, statele membre au acest uh, drept. Și aici uh, nu sunt de acord cu doamna Sargentini. Eu cred că, în general, sunt de acord cu aspectele susținute de dânsa și cred că acest lucru reiese din raportul nostru. Domnul președinte, vom uh, vedea care sunt reacțiile doamnei Sargentini, însă înainte sugerez uh, să lăsăm uh, membrii care doresc să ia cuvântul să intervine. Domnule Busutil, sunteți primul. Da, dar comentariile mele deja au fost abordate de către domnul raportor. Atunci dăm cuvântul domnului Claude Moraes. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să vă spun că sunt încântată că discutăm acest raport. Am petrecut foarte mult timp uh, discutând dacă e vorba despre articolul 50 sau nu și din respect pentru colegii din Comisia TRAN, uh, pentru că ei au solicitat întâi acest uh, raport din proprie inițiativă, noi uh, am decis în favoarea lor. Apoi a trebuit să decidem și noi uh, dacă sunt anumite aspecte legate de securitatea aeronautică care uh, vizează competențele uh, comisiei noastre. Și uh, la momentul în care a avut loc această discuție, chestiunea scanerelor corporale era un subiect de actualitate. Și colegilor din LIBE, din diverse partide politice, uh, Uh, li s-a părut că foarte multe aspecte uh, contencioase uh, care țineau de drepturile fundamentale sau de drepturile omului erau în discuție. De aceea cred că a existat foarte multă confuzie atunci și de aceea ne aflăm acum unde ne aflăm. Doamna Sargentini însă dorește să-și aducă o contribuție foarte eficientă la uh, raportul dumneavoastră. E important uh, să vedem raportul dumneavoastră, pentru că doar atunci uh, vom putea analiza această chestiune a aspectului cheie ce vizează următorul lucru. Scanele corporale sunt greu de uh, introdus. Am fost la două aeroporturi uh, unde am văzut ocazia să observ această tehnologie și să văd uh, care uh, e modul de funcționare al acestor uh, uh, echipamente. Probabil și doamna Sargentin este familiarizată cu uh, aceste uh, teste efectuate în uh, cele două aeroporturi. Un aspect fundamental pentru noi este următorul. Nu vorbim despre natura uh, voluntară, pentru că și dumneavoastră și doamna Sargentini uh, sunteți de acord că uh, pasagerii trebuie să accepte să treacă prin aceste scanere, iar dacă refuză, atunci vor trece prin control de securitate obișnuite. Însă, problema e legată de inconsecvența dintre metodele aplicate în aeroporturi. Apoi, o altă problemă se leagă de faptul că poate nu uh, se folosesc uh, aceleași tipuri de scanere corporale în toate aeroporturile. Am văzut anumite imagini și toate imaginile pe care le-am văzut, uh, și trebuie să vă spun acest lucru, sunt imagini anonime Uh, există o persoană care le analizează într-un spațiu privat și uh, într-un spațiu separat și apoi această persoană poate să spună dacă uh, pasagerii analizați sunt în regulă sau nu. Aș dori să regăsesc așadar aspecte care menționează acest lucru și în raportul TRAN, adică să ni se spună clar unde se folosește această tehnologie, apoi să ni se spună uh, dacă toate aceste scanere corporale transmit aceleași tipuri de uh, imagini. Adică uh, se folosesc imagini anonime pe care am dorit să le vedem cu toții sau nu. Apoi, dacă tehnologia nu este uh, această tehnologie a imaginii anonime nu este suficient de bine răspândită, atunci uh, ar trebui să luăm în considerare uh, drepturile fundamentale și încălcarea lor. Știți că deja au fost incidente când aceste imagini au ajuns pe internet. E adevărat că există și alte aspecte care țin de profilul uh, infractorilor sau uh, de uh, securitate care ne interesează. Aș dori să sugerez colegii noastre, doamnei Sargentini, să înainteze amendamente la avizul său care să ia în considerare anumite aspecte ale siguranței aeronautice pentru a exista un echilibru între raportul dumneavoastră și avizul nostru. Scarele corporale n-ar trebui uh, considerate ca fiind singurul subiect demn de menționat. Cred că ar trebui să cooperăm foarte strâns, pentru că uh, viteza cu care aceste uh, tehnologii sunt testate și viteza cu care um, aeroporturile își schimbă politicile creează confuzie. Și în raportul dumneavoastră, în raportul TRAN, aș dori să regăsesc Uh, anumite uh, chestiuni uh, care vizează securitatea în legătură cu publicul larg. Pentru că e clar că cu toții dorim să fim protejați. Și din această perspectivă ar trebui să lucrăm împreună și acest aviz din proprie inițiativă ar trebui să ne sublinieze faptul că Parlamentul European spune publicului larg unde ne aflăm uh, astăzi. Pentru că există uh, confuzie și e clar că marile uh, aeroporturi folosesc tehnologii de securitate diferite. Cred așadar că este momentul potrivit să deținem controlul asupra întregii situații. Bănuiesc că foarte multe persoane vor dori să intervină în această dezbatere. Vedeți așadar cât de mult ne interesează acest subiect. Aștept raportul dumneavoastră și aștept și să înaintez anumite amendamente la uh, avizul doamnei Sargentini. Mulțumesc. Mulțumim, domnule uh, Moraes. Doamna Invelt are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc uh, abilor raportori pentru munca depusă. Susțin uh, în principiu abordarea doamnei uh, Sargentini. Cu toate acestea, grupul meu va înainta un număr de amendamente care nu doresc neapărat să schimbe textul, ci să adauge câteva uh, elemente. Mai întâi, un aspect general care nu va face obiectul unui amendament și anume dacă comisia noastră este sau nu competentă în acest uh, domeniu. Dacă vorbim despre scanele corporale din aeroport, vorbim despre un subiect uh, uh, demn de Comisia TRAN, dar dacă ne gândim la instalarea unor scanere corporale și în alte locuri, subiect adesea vehiculat, atunci această chestiune nu mai ține doar de Comisia TRAN, ci și de noi și de aceea trebuie să lucrăm în tandem. Cum a spus și Claude Moraes, e clar că vorbim despre uh, un subiect care ține de securitate și de libertăți civile. În al doilea rând, cred că Facem mereu aceeași uh, greșeală. Suntem atrași într-o dezbatere uh, asupra anumitor uh, detalii operaționale înainte să ne punem o întrebare de principiu. Oare chiar avem nevoie de aceste scanere? Oare chiar ne vor aduce ceea ce ne dorim? Oare ne vor împlini așteptările? Îmi cer scuze, mă um, deranjați puțin. Oare ne așteptăm să prindem uh, teroriști care încearcă să se urce în avioane sau oare vom încerca să prindem teroriști uh, blindați de exploziile în uh, centre comerciale? Pentru că E clar că aceste uh, scanere nu pot să uh, detecteze explozivile ascunsi, ascunși în cavități corporale. Așadar, când vorbim despre aceste scanere corporale, trebuie să fim atenți la aceste aspecte. Oare dorim să detectăm alte forme de infracțiune, de exemplu trafic mic de droguri, pentru că aceasta este o cu totul altă categorie de infracțiuni? E bine, acest scop ar fi unul valabil, dar nu este similar cu încercarea de a detecta teroriști care încearcă să urce explozibil la bordul avioanelor. Deci trebuie să ne stabilim clar obiectivele. Nu cred că ne-am stabilit bine obiectivele până acum. Și aceasta nu este prima dată când uh, lucrurile se petrec uh, astfel. Acum sunt și alte elemente pe care încercăm, uh, pe care adesea le evităm, și anume chestiunea banilor. Există dezbateri între Comisia Libe și Comisia Tran, însă mă interesa uh, justificarea Comisiei pentru această propunere. Știți, uh, multe state membre uh, se gândesc să instaleze scanere corporale sau se gândesc ca acestea să devină obligatorii și atunci cel mai bine ar fi să avem o abordare europeană. La prima vedere, totul pare foarte logic. Dar apoi dacă Comisia spune, e bine știm acest lucru pentru că mai multe state au lansat proiecte pilot, e bine, dar ar trebui să știm că aceste proiecte pilot au fost finanțate de către Comisie. Deci până la urmă avem de-a face cu un argument uh, circular. Cred, prin urmare, că avem nevoie de transparență absolută în legătură cu uh, finanțarea acestor uh, uh proiecte pilot și cu finanțarea instalării uh, acestor scanere. Cine va finanța toate aceste proiecte. Pentru că în acest um, for, adesea adoptăm legi fără să ne întrebăm cât ne vor costa acestea. Nu ne, uneori costurile uh, se justifică, alteori nu. Prin urmare, noi n-ar trebui să adoptăm legi, legi fără să știm exact uh, cât vor plăti pentru aceste legi contribuabilii la sfârșit. Uh, Știm că vor exista consecințe uh, financiare dacă metoda va fi una uh, voluntară și ar trebui să vedem care vor fi aceste consecințe. Apoi, în ceea ce privește posibilitatea uh, de a alege acest caracter voluntar. E bine, cât este de voluntar acest proces? pentru că până la urmă fie treci prin acest uh, scanner, uh, fie uh, ești controlat corporal în detaliu. Poate nu știți ce se întâmplă în Statele Unite și nu știți exact ce înseamnă această analiză corporală totală. Eu nu voi descrie aceste uh, procese uh, aici, pentru că, fiind liberal, nu m-aș simți bine descriind acest proces, însă pot să vă spun că nu este deloc plăcut. Și foarte mulți în Statele Unite au obiectat la acest tratament, prin urmare nu există uh, o alternativă reală. Practic toți vor vom trebui să trecem prin aceste scanere corporale. Aceasta este experiența din Statele Unite și ea ne spune că lumea noastră nu este perfectă, ci că ea lasă loc abuzurilor. Aceste imagini din scanere sunt păstrate, uneori ele uh, ajung uh, pe internet, uh, sunt anumiți obsedați care vor dori să vadă aceste imagini uh, Tentațiile sunt peste tot, prin urmare ar trebui să existe și sancțiuni pentru cei care abuzează de aceste imagini. În Statele Unite se gândesc deja să impună sancțiuni extrem de severe, care merg până la uh, pedeapsa cu închisoare, pentru cei care folosesc în mod abuziv aceste imagini obținute uh, de la scanerele corporale. Și acum un ultim uh, comentariu în propriul meu uh, stat și mă gândesc că același lucru este valabil și pentru majoritatea statelor uh, membre, uh, guvernul refuză să ofere informații totale în legătură cu specificațiile tehnice ale acestor echipamente. În Statele Unite, Uniunea pentru Libertăți Civice a obținut aceste specificații tehnice și a descoperit că, în ciuda declarațiilor guvernamentale, specificațiile tehnice uh, solicită explicit un model de scanere corporale care are capacitatea de a stoca și de a exporta imagini. Uh, această informație este foarte utilă pentru că ea contravine uh, promisiunilor făcute. Dacă guvernul meu sau mai degrabă guvernul statului meu ar refuza să ofere acest nivel de transparență, atunci nu văd de ce ar trebui să fim noi de acord cu orice solicitare a guvernelor naționale de a da undă verde uh, acestor scanere corporale. Eu cred că există un quid pro quo aici. Dacă Parlamentul European este de acord cu această schemă, atunci trebuie să vedem toate specificațiile tehnice, să nu există niciun fel de secret. Deci toate specificațiile tehnice și cred că asta trebuie să fie o precondiție absolută. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Dias Nemer are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, după cum știți, domnule președinte, eu am luptat uh, în timp de foarte mult timp, am uh, apărat uh, ideea ca uh, analiza pe fond să ne fie încredințată nouă, dar uh, sunt uh, satisfăcut pentru că raportorii noștri sunt persoane de mare calitate, domnului de Grandes la, competen- la Comisia Competentă pe Fond și colega noastră, doamna Sargentini ca raportare pentru aviz. Deci cred că acestea sunt persoane foarte valorate și trebuie să fim satisfăcuți. Acum, în general, vreau să vă spun că încă n-am avut posibilitatea de a analiza lucrurile mai în profunzime decât uh, cele spuse de raportorii noștri. Și asta e important. Acestea fiind spuse, Există un număr de idei interesante, desigur, dar aș dori să adaug propriile mele idei ca să clarificăm anumite puncte. În primul rând, un raport de această natură trebuie să respecte patru criterii, deci temeiul juridic, proporționalitatea, criteriul subsidiarității și impactul economic. Acestea sunt patru principii importante care trebuie respectate. În al doilea rând, vorbim de securitate aeriană și nu maritimă, securitatea transporturilor terestre sau alt tip de securitate, ci de securitate aeriană, aviatică, mai ales de scanere de siguranță din aeroporte. De da, la asta ne referim. Încercăm uh, să armonizăm lucrurile, asta raportorii o știu și mai ales pe problema securității, cu un număr de principii care trebuie respectate. Voi simplifica. În primul rând, sănătatea persoanelor, protecția datelor cu caracter personal, intimitatea pasagerilor, proporționalitatea. Deci, uh, uh, utilizatorul să fie um, inoportunat cât mai puțin posibil și uh, imaginele să fie distruse cât mai curând posibil. Asta e sistemul de bază. Apoi mai sunt uh, patru principii fundamentale care se regăsesc în rapoarte. În primul rând, uh, acțiunea de prevenire. N-am uh, auzit acest termen de preîntâmpinare. Asta e foarte important. Și disuadare. În al treilea lucru, detectarea. În al treilea rând, detectarea și în al patrulea rând... Drepturi fundamentale. Respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor la decisión de mínimos, naturalmente. Esto es. Acum trec la următorul subiect. que hacemos a veintisiete son mínimos comunes para veintisiete Decizia eh, luată în 27. Trebuie să ne gândim la un eh, nivel minim. E bine să nu obligăm pasagerii la nimic, dar după cum știe toată lumea, dacă un pasager refuză să treacă prin aceste aparate de securitate, atunci pe baza principiului subsidiarității, un stat membru va face controle încă și mai stricte uh, și va uh, mm, adopta aparatura necesară pentru niște controle încă și mai complicate, după cum a spus Sofie sau după cum a spus Claude Moraes. Și asta din punct de vedere al sănătății, drepturile fundamentale și așa mai departe. Deci problema e delicată și trebuie să o încercăm să o rezolvăm. Asta punând de acord asupra unui nivel minim. Apoi trebuie să facem o diferență foarte clară între aceste două rapoarte sau între, în aceste rapoarte între ceea ce reprezintă scanerele corporale pentru securitatea aeriană și ceea ce reprezintă scanerele la sol. Nu e vorba de același lucru. Acestea nu sunt utilizate pentru detectarea acelorași lucruri sau pentru a evita traficul de droguri sau de explozibile. Și în ce privește aceste patru elemente fundamentale, cu cele trei elemente pe care le-am citat, cred că putem mulțumi cei de raportori pentru că au respectat aceste elemente și să le promitem că le, îi vom ajuta cu, prin depunerea unor amendamente cât mai uh, uh constructive posibil. Mulțumesc, doamna. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să pun o întrebare foarte simplă. Și anume, prin uh, schimbarea unui singur cuvânt, încercăm, noi încercăm să returnăm lucrurile în realitate. Vorbim de scanere de securitate. Dacă dorim să înțelegem despre ce vorbim, trebuie să ne gândim la un uh, obiect tangibil. Securitatea nu este un obiect tangibil. Deci cred că e diferit după cum uh, lucrurile s-au diferit în legătură cu utilizarea acestui cuvânt. Nu trebuie uh, să înșelăm oamenii când se gândesc la, această, la aceste uh, scanere corporale. Uh, Dezbaterea de azi a arătat uh, că se pun probleme nu doar în legătură cu protecția datelor, atunci, ci și uh, cu aceste imagini, unde vor fi ele stocate, vor fi stocate, vor exista scurgeri, ce se, ce se întâmplă cu uh, drepturile individuale, cu libertățile civile. Apoi există o întrebare cheie. Unde este adăug- valoarea adăugată a utilizării acestor scanere corporale? Până acum n-a răspuns nimeni acestor întrebări. Eu cred că această, această nouă formulare, scanere de securitate, e ca o e ca un paravan și cei care nu cunosc cum stă problema, sigur că vor fi înșelați. Sigur că atunci când utilizăm acești termeni, trebuie să-i facem așa cum se cuvine și să nu uh, inducem oamenii în eroare. Sigur că vorbim despre nivelul de securitate pe care îl putem atinge, dar trebuie să vedem și care este prețul pe care vom plăti pentru aceasta. Da, mulțumesc. Spune președintele, acum doamna scurt. aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc uh, ambelor, ambilor raportori. În uh, raportul Argentinii apar uh, elemente importante, însă acum, după ce am ascultat pe colegul de Grandes Pascual, aș avea câteva întrebări. În introducere, uh, doamna Sargentini ne-a spus că aceste scanere vor fi utilizate în conformitate cu uh, legislația din fiecare stat european. La nivel european ar trebui să, fie, să existe niște norme minime. Eu vreau să întreb uh, în ce măsură putem garanta uh, siguranța în Europa cu aceste scanere, pentru că în acest caz mm, atunci cineva poate alege un anumit aeroport. Dacă nu vor exista norme mm, unitare, cum putem garanta o securitate totală? în această, într-o atare situație. Apoi aceste norme minime, eh, nu știu cum vor putea garanta nivelurile. Cât de minim e acest minim? Care este acest nivel minim? Ne puteți spune eh, câteva lucruri în plus, pentru că dumneavoastră, sigur, încă nu v-ați prezentat raportul, dar mă imagine, îmi imaginez că deja ați definit acest nivel. Apoi, care este alternativa dacă cineva nu dorește să, tre- să treacă prin aceste scanere corporale, ce se întâmplă în, acest, uh, în această situație? Pentru că săptămâna trecută am avut uh, plăcerea, între ghilimele, de a fi supus uh, acestui tip de scanare și apoi a mai fost și percheziționată. Deci mi s-a părut că lucrurile nu sunt deloc clare ba chiar din potrivă. Deci aș dori să știu concret ce anume, ce anume aveți dumneavoastră în vedere. Mulțumesc. Și acum doamna Alfano. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de acord uh, cu cele spuse de antevorbitorii mei până acum. Problema asta a scanelor corporale e fundamentală, cred eu, <clears throat> și uh, fundamental este și aspectul mm, privitor la regulamentul uh, uh, care regulamentul privitor la lichidele din avioane. Dar paragraful 3 ar putea fi interpretat greșit, ceea ce nu este intenția raportului, desigur. Pentru că se pare că ar fi, exista intenția de a reglementa utilizarea scanerelor corporale, inclusiv în zone care nu se află în aeroporturi. Uh, Iată că în acest caz am riscat să militarizăm zonele aeroporturilor și nu numai. Uh, aș avea o întrebare pentru comisie însă. Uh, și în Italia s-au abandonat aproape total utilizarea uh, scanerelor corporale. Eu aș vrea să știu câte state membre utilizează aceste scanere și în virtutea numărului lor dacă e necesar sau nu să reglementăm utilizarea unor aparate care am înțeles noi că nu prezintă niciun fel de siguranță sau încă nu se știe foarte bine cum stau lucrurile în legătură cu aceste aparate. Deci aș dori să știu cât mai precis posibil câte state membre utilizează acest tip de aparatură. Mulțumesc! Cred că am avut o discuție foarte interesantă. Sigur că acum trebuie să auzim reacțiile din partea raportorilor, doamna Sargentini și apoi mă rog, pentru a da agențiile pentru a răspunde întrebărilor care au fost adresate, de exemplu, și apoi să, și comisia să poată răspunde, de exemplu, întrebarea întrebării doamnei Alfano. Deci mai întâi dăm cuvântul comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă reamintesc faptul că Uh, conform uh, informațiilor de, informațiilor de care dispunem, încă ne confruntăm cu amenințări la adresa uh, aviației civile. De aceea noi suntem activi în acest domeniu și apoi pentru că avem legislație foarte detaliată la nivel european pentru securitatea aviației. Legislație de care nu dispunem în acest domeniu. De aceea noi suntem forțați ca acest domeniu să îl punem pe agenda noastră politică. Asta înseamnă că pentru moment uh, noi lucrăm doar în contextul securității aviatice, în mod specific, nu în alte domenii. Domnul de Grandes ne-a reamintit foarte corect istoria acestui dosar. Uh, acum câțiva ani se, se propusese utilizarea acestor scanere corporale fără a fi examinate detaliile. Am tras, deci am tras uh, lecția cuvenită și am încercat să examinăm toate aspectele de atunci înainte. De atunci până acum am văzut ce spune supraveghetorul uh, protecției datelor, am văzut agențiile, Agenția pentru Drepturile Fundamentale, am făcut o consultare publică și, după cum am mai menționat, ne aflăm în stadiul final al evaluării noastre de impact pentru a examina toate aspectele posibile utilizări a acestor scanere corporale, aspectele sociale, economice, legate de drepturile fundamentale, aspecte legate de sănătate și când veți putea vedea textul, veți vedea că am examinat toată situația în detaliu. Dar ce am văzut noi uh, din acest moment și până acum e că, pe de o parte, uh, Sigur, se fac multe progrese tehnologice, că e vorba de un domeniu foarte, unde e implicată multă tehnologie care ne ajută să ne asigurăm că este respectată securitatea. Asta sigur nu înseamnă că mașinile sunt, mașinile sunt perfecte. Noi examinăm uh, condițiile posibile de operare și, de garan- și garanțiile care să însoțească posibilă utilizarea acestor scanere. Apoi, dacă îmi dați voie, în legătură cu unele puncte specifice, eh, s-a pus o întrebare în legătură cu tehnologia, eh, cu, eh, până acum, în Europa, se fac doar probe într-un număr de state membre, mm, pentru că nu cred că ar trebui prea reglementat prea precis această tehnologie, pentru că am favoriza un produs anume, în defavoarea altuia. Deci încercăm, noi încercăm să uh, fim uh, cât mai neutri în acest uh, domeniu. Asta nu înseamnă, sigur, că nu putem impune condiții generale. Nu ne gândim la nicio formă de uh, analizare a profilului infractor în contextul acestor scanere și în ce privește finanțarea, vă pot uh, informa că n-am finanțat niciun proiect pilot privitor la scanere și nici teste, pentru că nu avem bani la buget pentru acest lucru, chiar dacă am fi dorit să facem. Asta se face la nivelul statelor membre, ca parte a legislației noastre, proiectele pilot și testele sunt încurajate, pentru că dacă nu putem trage învățăminte în legătură cu utilitatea lor și implicațiile noilor tehnologii. Au apărut probleme în ultimii ani datorită faptului că au existat teste în, și proiecte pilot. Acum problema costurilor, scanerilor, sigur. De asta ne vom ocupa în detaliu în evaluarea de impact. Și, în final, câte state membre utilizează această, aceste scanere corporale? E adevărat, doar câteva. Marea Britanie, Olanda, Germania, Danemarca au făcut uh, proiecte pilot sau teste și câteva demonstrații au fost făcute în Franța și Italia dar trebuie să ținem cont de faptul că, pentru moment, această metodă de scanare nu este permisă în Uniunea Europeană. Deci acest lucru nu, spune, nu ne spune nimic despre numărul de state membre sau aeroporte care ar putea utiliza această tehnologie pe viitor. Acum ei pot face doar în cadrul unor teste care trebuie autorizate de către noi. Bun, cred că am răspuns uh, întrebărilor sau majoritatea acestora. Mulțumesc. Acum, doamna Argentina, aveți din nou cuvântul pentru comentariu final. Da, Sargentini, mulțumesc, domnule președinte. Sigur, s-au pus multe întrebări, s-au făcut multe remarci. Dar văd că vă uitați la raportorul din umbră, de la Libe, pentru că așa, asta e situația. Sper să răspund majoritatea, majoritatea întrebărilor, de exemplu, și cele puse de doamnei Boscur, domnului de Grande. În primul rând, avem nevoie de ele? A întrebat doamna fel. E o întrebare bună și nu voi răspunde. Pentru că eu ce, eu ce încerc să fac e să stabilesc standarde minime foarte stricte și nu doresc să vă dau un uh, răspuns la întrebarea avem nevoie de ele sau nu, pentru că am, uh, ne, am, uh, mi-e, mi-e teamă că răspunsul ar fi da, avem nevoie de ele, nu pentru că așa cred eu, pentru că, ci pentru că o majoritate crede acest lucru. Deci eu încerc să stabilesc criterii minime. Acum, noi ce căutăm? Să luăm măsuri antiteroriste. Deci, fie în legătură cu combaterea infracțiunilor, uh, nu, acest subiect nu e de discutat cu mine. Pentru că începem deja să utilizăm uh, greșit aceste aparate, din uh, motive greșite. Domnul De Grandes, ca raportor la TRAN, a spus lucruri pe nume. E clar, utilizarea trebuie să fie voluntară da, bine, acum rămâne întrebarea ce anume reprezintă uh, voluntar sau nu, dar dacă standardele noastre sunt destul de corecte, poate că nu, problema nu va fi atât de mare, însă asta depinde de standardele minime. Și asta răspunde și întrebarea domnului Moraes, cred, care sugerează să existe uh, pedepse pentru abuzuri. Eu știu cum, ce se întâmplă la, la aeroportul Heathrow și la Manchester, astea sunt cam cele mai proaste exemple posibil. Eu cred că Heathrow și Manchester uh, lucrează în modul următor. O persoană la distanță examinează fotografiile. Asta nu se cădează în standardele minime. Am avut și comisia care spune că uh, Noi, ei doresc să fie neutri din punct de vedere tehnologic, eu înțeleg, dar eu vorbesc de standarde minime, ă, dar vorbesc de ultimul strigăt în tehnologie, în legătură cu razele X. Eu cred că nu ar trebui să spunem noi ce fel de aparate de scanare să existe, ci să spunem foarte clar ă, ce anume să nu existe. Eu nu sunt la trancile libe, dar imaginați-vă că la unele aeropoarte există raze X și alții au altfel de aparate. Acum eu, ca pasager, aș dori să știu dacă mașina este sigură sau nu. Și imaginați-vă ce cozi se vor face uh, dacă piloții, stewardesele, copii nu ar fi trecut prin aceste aparate pentru că ar, ar, ar, acestea ar funcționa cu rază X. Eu cred că alegătorilor noștri, noștri nu li s-ar părea uh, corect. Că nu cred că ar, ar trebui să facem acest lucru. Pentru că acest lucru ar da naștere la mai multe probleme în aeroporturi. Eu am vorbit cu reprezentanții aerocompaniei aeriene care se tem că se vor produce probleme grave la îmbarcare, pentru că oamenii nu vor dori să treacă prin aceste mașini. Ar, eh, s-ar teme că le vor, va fi periclitată sănătatea. Da, e clar că multe aparate nu sunt în regulă, după cum m-am referit deja la Heathrow, la Manchester. La Manchester, într-adevăr, se face și un fel de uh, profil al infractorilor cu ele și eu mă opun acest lucru. S-a spus aici că securitatea nu poate fi scanată. Sunt de acord, dar vă scurt. A pus o întrebare în legătură cu normele minime. Eu cred că dacă uh, îmi citiți raportul, noi am formulat acolo care sunt normele minime și domnul de Grandes a fost de acord În primul rând a spus că drepturile fundamentale au un, un, un, uh, un rol cheie, elementul voluntar este uh, element cheie, protecția datelor. Deci aici ne-am pus de acord. În toate aspectele legate de libertățile civile. Acum să văd uh, ce se întâmplă aici. Regulile în legătură cu scanere, aici cu scanerele, eu vreau să spun că un scanner poate fi perfect și am văzut mașini care cred eu că respectă toate standardele pe care le dorim noi. Dar e foarte important, de asemenea, să nu, ai o, să nu faci o selecție. Cine să treacă prin aparat, cine nu. Trebuie format uh, personalul care operează mașinile și dacă cineva trece prin, prin acest aparat, să fie controlat cu adevăr și să nu facem un profilaj după aceea. That. There's another point. I hear Mr. De Grande say that it's a Domnul de Grande spunea că e păcat că nu am așteptat raportul domniei sale ca să-l adoptăm abia apoi pe, pe al nostru. Poate că ați fi spus că vă influențăm. În orice caz, dacă doriți să așteptăm raportul dumneavoastră, comisia dumneavoastră trebuie să-și amâne votul, pentru că altfel nu ne putem uh, adapta celor spuse în raportul dumneavoastră. Did I miss anything? No. Okay. That's... Cred că n-am uitat nimic, spune vorbitoarea. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule, doamnă Sargentini. Domnule de Grandes, cred că înțelegeți faptul că doamna Sargentini în calitate de raportor uh, libe, a intervenit prima. Nu știu dacă mai doriți dumneavoastră să interveniți. Dacă da... Dacă, dacă doriți să interveniți, domnule de grande, să, să fiți foarte concis, pentru că nu mai avem timp. Da. Doamna Sargentini, sigur, este raportoare și ar trebui să intervină ultima. Eu vroiam doar să mă arăt de acord cu aceste aspecte în calitate de raportor din umbră și să adaug ceva. Nu cred că trebuie învinovățit nimeni pentru ce s-a întâmplat cu calendarul. Asta e. Și așa se derulează procedurile. Însă am discutat înainte cu doamna Sargentini pentru că am vrut să mă asigur că această comisie dispune de informații, cel puțin verbal, cu privire la punctele ce vor fi incluse în avizul meu al Comisiei responsabil pe fond. Raportul meu este tradus acum. Deocamdată este disponibil în spaniolă, săptămâna viitoare va fi disponibil în toate limbile și uh, deputații vor putea vedea că toate aspectele, toate motivele de îngrijorare apar și sunt tratate în raport. Acum, dacă sunteți sau nu de acord cu acest raport, rămâne de văzut. Însă, în orice caz, uh, motivele de îngrijorare și toate aceste aspecte sunt tratate. Vreau să vă mai spun ceva cu privire la intențiile mele. Lupta împotriva terorismului nu e ceva făcut la întâmplare. Sigur că autoritățile trebuie să ia măsuri împotriva teroriștilor și procedurile nu sunt niciodată eficiente 100%. Însă, dacă o serie de evenimente duc la nevoia de a ameliora sistemele folosite în prezent, autoritățile publice nu doar că pot, ci trebuie să încerce să amelioreze sistemele de care dispun în prezent. Și cred că nu putem avea aceste garanții cu orice preț. Sigur că trebuie să ne protejăm cetățenii, dar nu să le încălcăm drepturile fundamentale. Asta este calea pe care trebuie să o urmăm. Și vom vorbi despre scanerele de protecție, poate nu scanerele de securitate. Cred că e mai bine să folosim acest termen. Ideea este să avem o procedură nouă care să fie mai bună decât cea exist- cele existente și să păstrăm proporționalitatea între scopul urmărit și mijloacele folosite pentru a ajunge la acesta. Dacă nu aducem un plus de valoare, n-are rost să ne mai străduim și vom încerca să nu încălcăm libertățile fundamentale. Când veți citi raportul meu, veți vedea că se vorbește despre discriminare, că toate aspectele sunt foarte importante și apar în raport. Dacă am putea schimba calendarul, cred că ar fi bine. Nici mie nu convine așa cum e acum. Voi încerca să mă asigur că avizul are sens. avizul Comisiei Libe va reflecta firește punctul de vedere al Comisiei Libe. Mulțumim, doamne Sargentini, aveți cuvântul la final. Mulțumesc, domnule președinte. Mai am două răspunsuri de dat. Unul legat de observația lui Intfeld, ce anume căutăm, căutăm ceva în afara corpului sau în interiorul corpului, uh, aveți dreptate, dacă căutăm obiecte ascunse în interiorul corpului, scanele funcționale nu sunt utile și ar trebui trecut din acest punct de vedere direct la folosirea razelor X. Acest lucru nu cred că putem să spunem cetățenilor. Al doilea aspect se referă la interesele comerciale. Din câte înțeleg eu, există interese comerciale destul de mari care determină existența unor informații foarte diferite cu privire la ce e sigur și ce nu e sigur, ce ar funcționa și ce n-ar funcționa. Lucru care cred eu că duce la o susținere prea puternică a razelor X. Cei care produc uh, dispozitivele pe bază de raze X le laudă și le susțin. În fine, pe 16 martie va fi un vot. Termenul um, de depunere a amendamentului este vinerea aceasta la ora 12. În mod normal, avizul pentru un raport făcut de o altă comisie trebuie votat înainte de raportul respectiv. Domnul de Grandes insistă să ținem seama de raportul domniei sale. Asta înseamnă că noi trebuie să ne amânăm procedura, ceea ce ar duce și la amânarea procedurii uh, de la Comisia Competentă pe Fond. Și Comisia TRAN trebuie să fie de acord cu amânarea procedurilor. Deci, mulțumesc. Mulțumim, doamnă Sargentini. Acum, ca să încheiem dezbaterea, termenul de depunere a amendamentelor este 4 martie, la prânz. Ca votul să se desfășoare cum a fost prevăzut. Mulțumim, trecem mai departe la următorul punct, 15. Domnul președinte, am anunțat termenul de depunere a amendamentelor 4 martie. Doriți să-l amânăm? N-am auzit ca domnul de Grante să își amâne procedurile la Comisia TRAN, așa că nici noi nu putem să le amânăm pe ale noastre. Răspunsul scurt este nu. Domnul de Grandes, nu-i vorba că nu vreau, ci că nu pot să amân procedurile. Așa se întâmplă. Vă dau un exemplu. Eu sunt raportor pentru un aviz pentru care Comisia Libe este competentă de fond și eu trebuie să-mi depun avizul înainte să știu ce va conține acest raport. Domnule de Grandes, dar dumneavoastră sunteți reprezentantul Comisiei competente pe fond. De dumneavoastră ține totul. Noi trebuie să întocmim avizul înainte ca dumneavoastră să votați. Și ar fi bine să îl întocmim după ce vă întocmiți dumneavoastră raportul, lucru care nu s-a întâmplat deocamdată. Așa că totul de dumneavoastră depinde, să știți. Señor presidente, yo no tengo ningún inconveniente, pero no está en mi mano, sino la comisión tendrá... Nu m-ar deranja să facem așa, dar nu depinde de mine, depinde de Comisia Tran. Pe 15 martie voi prezenta raportul la Comisia TRAN, după care se va stabili uh, termenul de depunere a amendamentelor. Voi spune atunci că există o cerere din partea Comisiei Libe să încercăm să ne stabilim datele de comun acord, să vedem dacă se poate. Dacă Comisia Tran este de acord, eu n-am nimic împotrivă. Doamna Sargentini, să știți că eu nu, uh, nu obiectez împotriva schimbării de date. Mulțumim. Atunci vom uh, aștepta aceste discuții. Între timp, Comisia Libe păstrează termenul de depunere a amendamentelor pe care l-am anunțat, adică 4 martie. Respectăm deci calendarul stabilit, însă s-ar putea ca ulterior să fie o coordonare a agendei de vot cu Comisia Tran. Trecem acum la punctul 15, referitor la... După aceea va urma reuniunea coordonatorilor. Acum avem punctul 15 cu privire la strategia de securitate internă a Uniunii Europene. Acest punct ar trebui să țină cam jumătate de oră și după aceea va fi reuniunea coordonatorilor. Domnule Busutil, nu sunteți de acord? Da, domnule președinte, ordinea de zi e lungă pentru reuniunea coordonatorilor. Cu siguranță nu vom uh, termina punctul 15 în 5 minute, pentru că ar fi păcat să-l grăbim astfel. Ar trebui să decidem dacă mai ținem reuniunea coordonatorilor sau nu. Sunt 5 uh, săptămâni de când a fost ultima reuniune coordonatorilor și am cam avea nevoie de ea. Domnul președinte, da, o să fie cu siguranță reuniunea coordonatorilor. Întrebarea este dacă discutăm acum despre strategia de securitate internă a Uniunii Europene. De față este doamna raportor Borsellino și mă întreb dacă putem uh, modifica ordinea de zi, dacă sunt de acord uh, grupurile politice. Domnule Moraes, domnule președinte, doamna Borsellino, așteaptă de ceva vreme să-și prezinte documente lucru. Poate că ar fi bine să o întrebăm dacă doriți, dorește să discutăm acest subiect mai puțin timp acum sau să așteptăm pentru o dată viitoare. Este un, uh, un, o temă foarte importantă și un document. Doamna Borsellino, vă rog. Eu aș putea să mă aștept, dar nu știu dacă mai avem timpul să o facem, pentru că e vorba de un subiect important, care, care trebuie să-i se dea atenție. Să o facem așa în grabă în 5 minute, nu cred că e soluția corectă. Arola, sarebbe... Președintele, atunci ați putea să aveți amabilitatea să ne permite să amânăm discutarea acestui subiect până la următoarea reuniune. Doamna Borsalino, nu e vorba de gentilețe, ci de a profita de ocazie și a face o discuție corespunzătoare. Nu sì. e un argomento che si può affrontare. un subiect pe care să-l putem discuta în 5 minute în fugă. Sì, sì, allora ringraziamo. Bine, spune președinte, atunci vă mulțumim dacă sunteți de acord să amânăm discutarea acestui punct la următoarea, pentru următoarea reuniune libe, ca acum să putem avea reuniunea coordonatorilor. Că e foarte încărcată, are foarte multe puncte pe ordinea de zi și vom avea nevoie de timp. Da, sunt de acord cu doamna Borsellino. Da, domnul Moraes, foarte, foarte repede, secretariatul să se consulte cu doamna Borsellino. Aș dori, înaintea punerii acestui punct pe agenda. Președinte, sigur că da. Sigur că da, așa, așa putem face. Cu siguranță. Da, sigur că vom consulta pe doamna Borsellino. Mulțumesc și acum începe reuniunea coordonatorilor cu ușile închise. Deci mulțumesc tuturor. pentru contribuție și acum mulțumesc tuturor celor care, care le mulțumesc celor care nu pot participa și îi invit să ne permită să ne începem reuniunea cu ușile închise, reuniunea coordonatorilor și vă mulțumesc.